Trecem acum la explicațiile de vot. Mai întâi, în legătură cu propunerea de rezoluție cu privire la situația din Ucraina și va începe cu explicația domnul Tenek, care vorbește numele grupului său și de aceea va avea două minute timp de vorbire. Domnule președinte, grupul ECR se bucură de alegerea președintelui Polușenco care a abordat uh, o... Uh, a avut o abordare pozitivă și uh, a obținut un acord uh, de încetarea focului, dar uh, acesta trebuie respectat de ambele părți și uh, prizonierii trebuie eliberați. Uniunea Europeană nu trebuie să ezite să aplice sancțiuni împotriva Moscovei dacă nu respectă acest acord. E nevoie de o politică pașnică la criza ucraineană și trebuie să se pună capăt violenței, răpirilor și execuțiilor care au caracterizat, caracterizat, caracterizat acest conflict. Trebuie respectată integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei, inclusiv Crimea, uh, anexată de Rusia pe baza unor minciuni. Numirea doam, uh, doamnei Mogherini, ca înalt reprezentant, uh, uh, reprezintă o preocupare pentru anumite guverne. Deci, președinția italiană trebuie să folosească această platformă pentru a promova stabilitatea regională și um, continuarea relațiilor pe baza acordurilor de asociere cu Ucraina, Moldova și Georgia. Uh, domnul prim-ministru Renzi um, nu trebuie să caute înțelegerea cu Rusia doar din motive comerciale pentru că nu suntem doar o uniune economică și nu trebuie să permitem să se revină um, la o versiune a vechii Uniuni Sovietice. Mulțumesc! Vielen Dank, Herr Kollege Tenok. Es folgt... Mulțumesc, domnule Tenok. Are cuvântul acum domnul Sogor. Ucraina kapcsán számos kérdés eldöntetlen még. Mulțumesc. Rămân încă multe aspecte nerezolvate în Ucraina cum ar fi um, noua Constituție, Constituție. Trebuie ca pe termen lung să revină pacea și liniștea în societate. Noua Constituție trebuie să ofere un echilibru regional. Trebuie să se permită să se folosească în mod oficial limbile regionale și minoritățile naționale trebuie protejate. Sunt convins de faptul că Ucraina, ca stat de drept democratic, poate exista pe viitor doar dacă uh, toți cetățenii se vor simți oclotiți, indiferent care le este naționalitatea, limba sau uh, originea etnică, fie că e vorba de români, maghiari, ucrainieni sau ruși. Autoritățile au deci un rol fundamental de jucat, nu doar pentru unitatea țării, ci și pentru modernizarea sa prin descentralizare. Sper deci că guvernul uh, ucrainean va fi, posi- va fi capabil să facă acest lucru. Mulțumesc, domnului Șogo. Și acum aș vrea să vă rog pe toți cei care sunteți aici în sală și disputați să părăsiți sala. Și acum, domnul Schaffhauser. Mulțumesc, domnule președinte. Noi am votat împotriva principalei rezoluții, a rezoluției majoritare, pentru că uh, ea ignoră statul uh, lovitura de stat și implementarea insurecției, votul președintelui care a fost ales într-o țară care se află în război civil, este prin urmare o rezoluție care uh, împiedică unitatea continentală cu Rusia și continuă cu imperialismul Statelor Unite. Nu este o rezoluție a păcii, ci o rezoluție de propagandă. Mulțumesc, domnule Schaffhauser. Și acum, doamna Wikström. Can you ask the colleague, please, that she should... Aș vrea să-i rugați pe colegi să părăsească sala. Doamna Wikström, vă rog, puteți să vorbiți în afara sălii? Aș vrea să-i rog pe toți colegii care nu doresc să intervină să părăsească sala. Głosowaliśmy przeciw, ponieważ... Domnul Corvin Miche, Mulțumesc. Am votat împotriva acestei rezoluții deoarece este univocă. Nu face decât să pună punctul pe o singură parte a problemei și bineînțeles că nici măcar nu-l atacă deloc pe Putin, doar ce se face că, doar ce se pare că fără, fără Putin nu se poate face nimic. E nedrept, după părerea mea, să se facă astfel de atacuri. Noi, polonezii, credem că Ucraina trebuie să fie independentă, însă asta nu înseamnă că trebuie să-i apărăm pe cei uh, care nu ne plac. Sunt de acord cu colegii care spuneau că aici e vorba de o agresiune americană. Fac tot posibilul pentru a provoca un război. Armata ucraineană și armata americană cred că merită să aibă un război pe teritoriul Ucrainei și nu avem cum să fim de acord cu așa ceva. Vă mulțumesc. Nu avem cartonașe albastre la explicațiile de vot. Domnul Albior Guzman are cuvântul acum. Yes. Doamna. În contra de la... Mulțumesc. Am votat împotriva rezoluției pentru că noi am denunțat uh, cooperarea și um, între Uniunea Europeană și Ucraina. Este vorba de un guvern care este urmarea unei lovituri de stat și care are o prezență neonazistă. Mai mult decât atât, Uniunea Europeană a stat de partea intereselor economice a mai multor companii multinaționale, a intereselor geopolitice a Statelor Unite, în loc să treacă de partea poporului și a popoarelor care alcătuiau uh, Ucraina. De aceea cerem să se realizeze o comisie de anchetă independentă pentru a vedea ce s-a întâmplat cu masacrul din 2 mai la Odessa, unde casa sindicatelor uh, a fost atacată și au fost uh, asasinate multe persoane, se pare că în mâinile celor din extrema dreaptă. Credem că trebuie să punem capăt acestor lovituri în Europa și, bineînțeles, și în Ucraina. Mulțumesc, doamna Albiol. Doamna Țimar. Doamna Țima, vă rog. Vă rog, doamna Țima. Sehr schön, wenn da hinten der Konvent sich draußen, nach draußen vertagt. Doamna Țimar, vă rog. Conversația aceea pe care o aveți în fundul sălii, vă rog mai bine afară. Și acum, doamna Carver. Dacă acceptăm această rezoluție care mm, are ca scop mm, politicienii beligeranți, acest lucru va avea un efect asupra națiunilor civilizate care vor lua acțiuni pentru a se proteja și a lupta împotriva încălcărilor drepturilor omului. sau luat uh, acțiuni împotriva mm, cadrelor militare care acum s-ar putea să fie aduse în instanță. Deci noi am votat împotrivă. Din păcate, acest lucru îi uh, scoate basma curată pe politicieni. Mulțumesc foarte mult, domnul Carver. Doamna Zdanuca. Nu am votat împotriva acestei rezoluții. Ca și alte rezoluții anterioare ale Parlamentului uh, referitoare la această rezoluție. Această rezoluție nu arată cine are răspunderea pentru ce s-a întâmplat în uh, mai și iunie în Ucraina. În continuare, produceți aceleași texte care se bazează pe uh, diferența de tratament a celor din Ucraina care se opun uh, a, a apropierii către Uniunea Europeană și cei care vor uh, uh, Uniunea Europeană și cei care vor să se apropie de UE. Vreau să vă reamintesc că în decembrie s-a făcut un sondaj independent după revoltele din Maidan. 49% din ucrainieni s-au identificat ca sprijinitori ai Maidanului, în timp ce 40% erau împotrivă. În ceea ce privește actorii străini, Rusia e menționată de 43 de ori, în rezoluție SUA niciodată. Mulțumim, doamnă Zdanoca. Aș vrea să vă spun un lucru, stimați colegi. Atunci când vă citiți aceste explicații de vot, nimeni nu reușește să vă urmărească. Deci văd aici uh, pe pupritul meu uh, o luminiță care se aprinde de fiecare dată când interpreții nu reușesc să vă urmărească. Deci încă o dată vă rog să vorbiți, Nu are niciun rost să vorbiți aici ca niște mitraliere și să nu vă înțeleagă absolut nimeni. Asta era o explicație pe care am ținut să vă dau. Deci am terminat cu explicațiile la Ucraina. Acum rezoluția privind uh, șomajul rândul tinerilor. Domnul Luc. Es beginnt Herr Kollege Luke, habe ich gesagt. Okay. Arbeitsplätze für Jugendliche. Ja, yeah. Ähm, ich wollte meine, mein votum... Suntem la rezoluția privind șomajul în rândul tinerilor. Voiam să explic um, cum am votat pe marginea acestei rezoluții. Am votat împotriva acestei rezoluții, fiindcă nu um, se referă la distorsionarea concurenței. Principala sa cauză în Uniunea Europeană este faptul că uh, că la nivel monetar concurența și competitivitatea unor țări are de suferit, motiv pentru care s-a ajuns la o rată ridicată a șomajului, mai ales în rândul tinerilor. Cred că este important să se, să se facă referire la acest lucru. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Are acum cuvântul Mulțumesc foarte mult, domnul Șogor. Um, șomajul în rândul tinerilor este o problemă de proporții în foarte multe țări europene, care nici măcar nu poate fi cuantificată acum, iar rezultatul va fi că va fi afectată democrația în următorii ani, iar șomajul uh, va crește exponențial. Este deja destul de greu să se financeze sistemul social, iar Uniunea Europeană ar trebui să sprijine un proces care să aibă ca scop îmbunătățirea situației ocupării forței de muncă tinere, dar uh, e nevoie de o contribuție de la toate țările și o contribuție importantă din partea IMM-urile, IMM-urilor. IMM-urile însă sunt uh, împovărate de birocrație. Dacă am reduce birocrația, le-am ușura viața și le-am permite să uh, recruteze tineri. Mulțumesc. Doamna Sander. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, am votat pentru această rezoluție pentru că în jur de 23% dintre șomeri uh, uh, printre care uh, peste 25% reprezintă tineri care sunt victimele principale. Aceasta face ca dragostea față de Europa să scadă și cum putem crede într-un proiect european atunci când Europa nu ne mai oferă nicio perspectivă. Inițiativa pentru ocuparea tinerilor este într-adevăr un început, însă aceasta se referă doar la o regiune din cinci, de exemplu în circumscripția mea. Și cu toate acestea, toate regiunile suferă de aceeași problemă, șomajul îngrijorător care se prelungește. Eu vin dintr-o regiune frontalieră și pot să vă spun că potențialul ocupării transfrontaliere nu este destul de bine exploatat. Ar trebui să dezvoltăm programul de mobilitate Eres și de asemenea să favorizăm multilingvismul și uh, diplomele duble. Domnule președinte, Europa trebuie să mizeze pe această nouă generație. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Sander. Și acum, doamna Melin. Mulțumesc, domnule președinte. Notul, votul nostru trebuia să fie, avea, trebuia să fie negativ. Ce se întâmplă tinerilor uh, ne arată cât de mult au eșuat utopiile uh, naționale. 25% șomajul uh, la nivel european, 60% în Grecia în rândul tinerilor, atât de mulți tineri exiliați acum. Din păcate, tinerii sunt de multe ori victima acționarilor fără scrupule a întreprinderilor care uneori nu au milă. Tinerii noștri sunt o țintă privilegiată a războiului economic care are loc acum în Europa. Deplasări forțate, pauperizarea e o dovadă clară acestui fenomen și e clar că multe decizii luate aici timp de decenii au participat la problemele eh, acestea. Fondurile structurale prost folosite, politici macroeconomice eh, monetare care au fost eh, practic complet inutile, uh, Uh, o suprareglementare impusă societăților. Această problemă a tinerilor trebuie, în primul rând, soluționată la nivel național, nu european. Vă mulțumesc, doamna Melan, are cuvântul acum doamna Beghin. Președinte, colegii... e... Eh, mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, în ciuda a sugestiilor făcute la nivel european și a excepției pentru limita de 3% pentru investiții făcute în programe pentru tineri, lucru de care nici măcar nu s-a ținut cont pentru că mai multe partide de aici, de la Parlament, n-a dorit acest lucru, mișcarea 5 stele pe care o reprezint eu consideră că textul final este acceptabil și de aceea până la urmă l-am acceptat. Dragi colegi, mesajul pe care aș dori să-l transmit acum este unul foarte simplu. Noi avem impresia că până la urmă nu contează de unde vin ideile, important este ca ele să fie bune și să fie în slujba cetățenilor. Cetățeni care ne-au dat votul pentru a fi reprezentați aici. Și am hotărât să aplicăm întotdeauna acest principiu și sper ca ceea ce v-am spus să fie sursă de inspirație pentru lucrările noastre pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Beghin. Și acum, doamna Petir gospodine predsjedniče. Mulțumesc foarte mult. Dragi colegi, eu am votat pentru această rezoluție ca să ajungem la o soluție pentru una dintre problemele cele mai grave cu care se confruntă Uniunea Europeană la ora actuală, șomajul în rândul tinerilor. Uh, s-ar putea ca soluția să, să se... Și vreau să vă spun că și Croația a fost afectată masiv de criza economică. Mai ales tinerii și vârstnicii au fost afectați. O treime dintre șomeri sunt tineri cu vârste între 15 și 24, iar ei părăsesc țara fiindcă nu găsesc de lucru. Este vorba de o problemă, este vorba de un uh, drept uh, al tuturor oamenilor. Iar dacă nu soluționăm această problemă, înseamnă că politicile nu funcționează. Aș dori ca garanția pentru tineri să fie aplicată, fiindcă deocamdată nu s-a folosit niciun ban și problema subzistă. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă Petir, doamna Cinici. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte. Reducerea șomajului în rândul tinerilor e clar una din sfidările cele mai importante pe care le avem pentru următorii ani, deoarece toate țările sunt implicate aici. În unele țări, șomajul în rândul tinerilor a ajuns un nivel uh, foarte îngrijorător și ridical. Mulți tineri nu-și găsesc de lucru și de aia sunt obligați să emigreze. Situația e foarte gravă și în Italia Uh, iar noua comisie va avea sarcina să prezinte un plan de relansare pentru a avea politici de investiții care să creeze locuri de muncă și să stabilizeze nivelul de ocupare. Garanția pentru tineret ajută clar statele membre să facă față acestei crize a șomajului, însă nu e suficientă. Va fi nevoie de acțiuni structurate pentru a relansa economia și creșterea și pentru a crea noi locuri de muncă. Va trebui să fim și flexibili flexibil în ceea ce privește folosirea de fonduri publice, deoarece fără acestea nu putem avea creștere. Rezoluția se îndreaptă în această direcție și de aceea eu am votat pentru. Vă mulțumesc, doamnă Chinici. Are cuvântul acum doamna Schlein. Grazie, președinte. Uh, eh, o votat în favoare. Mulțumesc, domnule președinte. Am votat pentru această rezoluție, chiar dacă aș fi dorit o formulare mai puternică în ceea ce privește acest subiect. Uh, Șomajul în rândul tinerilor a ajuns la 60% în unele regiuni din țara mea. E foarte bine că în această rezoluție se vorbește despre eh, extinderea garanției pentru tineri până la vârsta de 30 ani. Eu am 29 de ani și eh, nu cred că ar trebui să, eh, să avem o vârstă mai mică, atâta timp cât uh, oameni de vârsta mea se confruntă cu aceeași problemă. Este important să avem resursele necesare alocate acestui program și trebuie să spunem Comisiei acest lucru. Avem nevoie de o formulare mai puternică împotriva slujbelor precare. Nu este vorba doar uh, de încercarea de a crea orice fel de locuri de muncă pentru tine, trebuie să avem slujbe de calitate pentru ca tinerilor să li se ofere un viitor uh, durabil. Aceasta este direcția în care ar trebui să ne îndreptăm pentru generațiile viitoare. Nu este vorba doar de uh, slujbe la nivel numeric. Avem nevoie de slujbe bune, durabile, în care să se investească și, mm, și îmbunătățirea mediului cultural. Mulțumesc foarte mult, doamna Comi. Președinte, am votat a favor. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat pentru pentru că datele referitoare la șomajul în rândul tinerilor sunt de-a dreptul îngrijorătoare. Ar trebui să facem eforturi împreună, indiferent de culoarea politică, pentru că aceasta este principala noastră prioritate. Eu sunt absolut convinsă că oportunitățile de ocupare pentru tineri sunt esențiale pentru a le asigura viitorul lor și nouă, pentru că tinerii sunt generația cea mai proaspătă a societății noastre și este un adevărat teren fertil pe care trebuie să-l cultivăm. E nevoie pentru aceasta de măsuri integrate și tocmai asta ne lipsește o integrare între nivelul european și cel național. Aceasta este cea mai bună soluție. Fondul de garanție pentru tineret este foarte bun și el este utilizat până la 29 de ani, dar ar trebui să fie utilizat în mai multe state membre și să se armonizeze mai bine procesul de la Bolonia. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Comi. Și acum domnul Sekovski. Pane președinte, za slovo. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă spun că eu am votat pentru această rezoluție, însă țin să subliniez faptul că am mare țineri în legătură cu ce s-a spus aici și în legătură cu ceea ce este inclus în acest document. Eu cred că eu cred că nu e nevoie să spunem doar că vrem să creăm locuri de muncă pentru tineri. Ar trebui să avem uh, o transformare sistemică, să ne inspirăm din ceea ce s-a făcut în Austria, în Germania, de exemplu, unde sistemul de educație este dual. Acele țări care nu au reușit să acorde atenția suficientă educației tinerilor dintr-o perspectivă pe termen lung, iată că se confruntă acum cu un șomaj extrem de ridicat în rândul tinerilor. Vă mulțumesc. Îi dau cuvântul acum doamne Zaborska. Nie som zastankyňa opatrení, ktoré sú úzko zamerané na... Mulțumesc, domnule președinte. Nu sunt uh, pentru măsuri care vizează numai un segment al societății, mai ales când vorbim despre șomaj. Uh, Înțeleg uh, foarte bine că ne ocupăm de șomajul rândul tinerilor ca prioritate, dar uh, vreau să vă spun că noi preferăm măsuri care pun accent pe solidaritate uh, intergenerațională. O astfel de măsură ar fi sprijinul acordat afacerilor de familie, fiindcă acest lucru le-ar da tinerilor nu numai necesara experiență și competențe, ci și posibilitatea de a învăța ce înseamnă responsabilitatea și etica de afaceri de la părinți, fiindcă lipsa de etică uh, a dus la criza financiară până la urmă. Aș dori, deci, să solicit Comisiei să prezinte o analiză a mediului de afaceri în ceea ce privește micile afaceri familiale și să propună legislație care să înlesnească crearea afacerilor uh, de familie și care să țină cont de nevoile acestora. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Wolf. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Acest amendament a fost uh, propus de grupul ECR și susținut de uh, conservatorii britanici. Principiul că uh, Uniunea Europeană ar trebui să aibă libertate de mișcare pentru lucrători este un lucru care îngrijorează pe cei din Partidul Conservator Britanic și arată că aceștia sunt, se califică pentru o atitudine conservatoare. Noi ne-am abținut pentru că noi considerăm că doar statele națiune trebuie să-și controleze propriile frontiere și că nu trebuie să existe o libertate de circulație a lucrătorilor, ci o imigrație controlată, deschisă către întreaga lume pe un sistem de puncte și care să fie gestionată de statele membre și nu de Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Wolf. Aici se încheie declarațiile de vot pentru ocuparea în rândul tinerilor și trecem la situația din Irak. Äh, Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Celor care încă sunt în sală, aș vrea să le transmit că sunt destul de surprins să văd cât de mult suntem aici, dar țin că sesiunea ar trebui să continue până la ora 2. Eu am votat pentru rezoluția privitoare la situația din Irak, însă aș vrea să vă explic de ce. După părerea mea, întreaga regiune este destabilizată. Eu aș vrea să pun întrebarea. La ce a folosit războiul condus de americani în Irak dacă, iată, acum oamenii sunt în continuare răpiți, pedepsiți, uciși, într-o regiune complet instabilă acum. Și văzând cum stau lucrurile în această regiune, e clar că trebuie făcute mai mult. Cele mai mari rezerve de țiței se află în această regiune și nu știm dacă pe viitor Sharia va fi uh, sistemul uh, juridic impus sau nu. Vă mulțumesc. Vreau să vă spun că declarațiile de vot au rostul de a uh, oferi o explicație personală a votului uh, deputaților. Vă spun asta pentru ca și uh, vizitatorii de astăzi să înțeleagă ce se întâmplă aici. De obicei, în parlamentele naționale, de exemplu, nu uh, se aud astfel de expresii, expresii de aprobare din rândul publicului, cum s-a auzit astăzi aici. Am încheiat explicațiile de vă privind Irakul. Ajungem acum la violențele între palestinieni și israelieni. Același domn Voigt are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Eu am votat pentru această rezoluție, dar consider că ea nu merge îndeajuns de departe. Ieri, în dezbaterea pe care am avut-o, s-a vorbit despre dreptul Israelului de a se apăra. Și cred că trebuie să adăugăm la aceasta faptul că o țară precum Palestina, care a fost ocupată timp de patru decenii, și unde s-a ajuns la această situație de război, unde există uh, sute de mii de refugiați în taberele de refugiați, în țările vecine și în alte țări, și ei au dreptul la autoapărare. Însă eu, bineînțeles, mi-aș dori să se ajungă la o soluție pașnică în regiune și sper că prin această rezoluție și prin niște politici și decizii eficiente să putem ajunge acolo de ambele părți. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Ajungem la încheierea explicațiilor de vot. Și, de asemenea, se încheie și această sesiune plenară. Așa că vă doresc un drum bun acasă, o vacanță plăcută și vreau să mulțumesc tuturor celor care se află aici și în spatele meu. Mulțumesc, uh, spune cu amabilitate președintele și interpreților și vă doresc de asemenea un drum bun acasă și o vacanță plăcută. Mulțumesc! Eh, grazie Presidente, è stato molto gentile a darmi la parola. A me era triste parlare a un'aula così vuota. Domnule Presidente, vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. E păcat că trebuie să mă adresez aici în fața unui hemiciclu uh, gol, așa cum spunea și colegul meu pot să vă spun că um, am fost plătiți destul de bine pentru a munci aici, în slujba societății. Și dacă ne aflăm aici, trebuie să o facem în mod absolut serios. Dar văd că, din păcate, nu toată lumea respectă acest principiu și nu toată lumea respectă munca noastră. Foarte multe explicații de vot s-au făcut uh, practic în vid și dacă explicația este că trebuie să prinzi avionul, mi se pare că nu e justificabilă. Mulțumesc! Mulțumesc că nu v-am uh, luat cuvântul, dar ceea ce ați făcut dumneavoastră este o intervenție politică și suntem plătiți pe de altă parte și ca să îndeplinim regulile pe care le avem. Mai există un punct de ordine, domnule Kelly, vă rog, dar doar un punct de ordine. Da, vă mulțumesc pentru felul în care ați condus această ședință, domnule președinte. Cred că ultimul vorbitor n-a fost uh, prea corect față de colegii care nu aveau altă alternativă decât să ia avionul la acest moment al zilei.